conferința președinților a hotărât în conformitate cu articolul 123 din regulament să convoace o sesiune extraordinară pe 23 iunie, într-o zi de miercuri, de la 3 până la 5 după amiază. În această sesiune, președintele Consiliului European domnul Van Rompuy va avea posibilitatea să informeze Parlamentul în legătură cu concluziile reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 26 iunie în conformitate cu articolul 15 din Tratatul Uniunii. Domnul Atkins. Uh, Mr. President. Domnule președinte, am o problemă de procedură. Vreau să întreb dacă se va crea un precedent prin faptul că vom găsi uh, pe birourile noastre aici informații și documente legate de moțiuni care ar putea fi semnate. Uh, indiferent despre ce moțiune e vorba, este uh, regretabil faptul că primim tot felul de gunoaie în birourile, pe măsuțele noastre aici. Puteți să puneți punct acestei practici? Bine, e în regulă, am luat notă de observaia dumneavoastră sau de protestul dumneavoastră sau orice o fi el. Yes, Mr. Lange. Domnul Lange. Gleichen Punkt der Geschäftsordnung. Es genügt nicht, wenn la același punct de pe ordinea de zi. Nu e suficient ca președintele să ia, să țină cont de toate acestea. Cer ca această situație să nu se mai repete. La președinția... Președinția a luat notă și va acționa în consecință. Nu, a luat notă e o chestie foarte scurtă și după ce se ia notă se acționează în consecință. Bun. Formarles. Vreau să vă informez că avem aici cu noi o delegație a adunării naționale din Kuwait la tribuna oficială. Vrem să îi salutăm și să le urăm bun venit acestei delegații din Kuwait. Está, está presidida por el